Ja, guten Morgen, liebe Bună dimineața, stimați colegi! Vă urez bun venit la ședința de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. Ordinea, dumna, ordinea de zi vă este la dispoziție. Ședința este deschisă, mai mult decât atât este transmisă live pe internet și începem astăzi uh, cu un maraton de voturi. Oare colegii sunt uh, pregătiți de vot? Da, se pare că da. Mai întâi de toate, vă rog să vă folosiți cartelele de, de vot. Vom uh, testa instalația. Voturile vor avea loc în engleză pentru a ușura munca tuturor. Deci votul, testul este deschis, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Avem 19 persoane în sală, dar doar 18 au votat. Nu se pare că totul funcționează. Bun, îi dau cuvântul domnului Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o rugăminte. Eu sunt și membru la Comisia ITRE. Și în Comisia ITRE astăzi de la ora 10 au loc niște voturi foarte importante. Eu sunt membru uh, ambel, uh, în ambele comisii, nu am cum să votez în ambele comisii deodată, prin urmare, aș vrea să cer secretariatului ca pe viitor să încerce să facă în așa fel încât voturile să nu aibă loc concomitent în două comisii separate, pentru că este imposibil. Domnule președinte, dați-mi voie să vă întreb dacă ați adresat aceeași întrebare și celor de la Comisia IDRE. Domnul rbig da, o voi face. Domnule președinte, da, ar fi bine pentru că atunci când au loc voturi la noi, n-ar trebui să aibă voturi, loc voturi altundeva. undeva și Pățesc același lucru la Comisia pentru Pescuit. În această dimineață au loc voturi, au loc voturi importante și la pescuit. Uh, n-am putea suspenda votul un sfert de oră, uh, să mă lăsați să merg să votez la pescuit și mm, pe colegul să meargă să voteze la ITRE, pentru că dacă nu e foarte greu să fim în două locuri deodată. Grazie, signore Rivellini. My proposal is... Mulțumesc, domnule Rivelini. Eu propun să începem acum să votăm, pentru că lista, pentru că vor fi foarte, foarte multe voturi. Trecem la uh, Joint Undertakings pentru 2012, mai întâi Artemis, mai întâi amânarea descărcării de gestiune, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. So, do we have to? Yeah. Amendment, yeah, amendment 2 is withdrawn. Amendamentul 2 a fost retras, prin urmare putem uh, trece la votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 1 acum se amână închiderea conturilor, nu, partea aceasta e caducă. Votăm propunerea prin vot electronic. Votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. Propunerea de rezoluție. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Domnul Oghi. Domnule președinte, un amendament oral la amendamentul 7. La Artemis și la ENIAC s-a întâmplat, s-a întâmplat același lucru și anume Curtea de Conturi, pentru a doua oară, a făcut un raport în care ne explică că nu poate formula un aviz pentru că nu deține documentele justificative. Prin urmare, mi-am retras amendamentului pentru că, între timp, un document semnat de directorul ex- executiv și uh, de către cineva din uh, bordul de guvernare m-a asigurat că vor face reformele necesare pentru ca Curtea de Conturi să își facă treaba. Deci în acest amendament propunem crearea unui raport al Comisiei de, de către Curtea de Conturi, dar propun un amendament oral pentru ultima parte. În această ultimă parte a amendamentului se spune în, la sau în suficient timp pentru ca uh, um, avizul să poată fi făcut pentru anul 2014, dar această ultimă parte nu mai are sens pentru că vom avea raportul. Bun, domnule Odi, prin urmare amendament. Uh, votăm cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 11. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final, vot uh, electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la Clean Sky, aeronautica și mediul. Amendamentul 1, amânarea descărcării, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respinsă, respins. Votul electronic asupra deciziei, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Închiderea conturilor. Vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la rezoluție. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Vot pe părți, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 vot pe părți pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, rezoluția pe ansamblu, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la ENIAC, Consiliul Consultativ de Inițiativă prin Nanoelectronica. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins, privind descărcarea. Acum trecem la propunerea de decizie, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Punct de procedură. Aveți cuvântul. Am cartela, dar cartela nu funcționează. Vreau doar să vă anunț. Prin urmare, secretariatul va ține cont de votul dumneavoastră. Votul electronic s-a închis, uh, se adoptă. Închiderea conturilor acum, votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis. Încă un punct de procedură. Domnule președinte, în momentul în care acordăm descărcarea, conturile sunt automat închise, prin urmare nu mai trebuie să votăm și această parte. Yeah, it's true. Yeah, I, I was in, I... Domnul președinte, Am înțeles uh, că aceasta a fost procedura și a anul trecut. Numărul de voturi este înscris în, uh, în uh, procesul verbal. Eu vreau să votăm electronic pentru a fi siguri că facem bine. Vă rog să fiți de acord cu mine. Bun, trecem la rezoluție. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendament oral, domnul Odi, același, uh, dacă comisia e de acord, nu mai vreau să-l repet. Domnul președinte, Amendamentul 6 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 9, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția, textul rezoluției pe ansamblu, vot electronic, votul s-a deschis. Voted, vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la pilele de combustie și hidrogen. Amânarea descărcării. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respinsă. Vot electronic. Acum, asupra propunerii, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. Acum închiderea conturilor, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă propunerea de rezoluție, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 6, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea de rezoluție, votul electronic s-a deschis. a votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă trecem la medicamentele inovatoare. Amânarea descărcării cine e pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Trecem la votul electronic privind uh, închiderea vot, uh, conturilor. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la pro- rezoluție. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 5 cu amendament oral. Vot pe părți. Cine e primul? Pentru? Prima parte. Împotrivă, abțineri. Se adoptă prima parte. Partea a doua acum. Pentru? Împotrivă, abțineri respinsă. Amendamentul 6, două părți, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic, votăm propunerea de rezoluție, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum votăm ITER. Amânarea descărcării cinei pentru, împotrivă, abțineri respinsă, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Închiderea conturilor, votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Rezoluția. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 6. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri respinsă. Amendamentul 7, două părți pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția pe ansamblu, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Trecem la SESAR amânarea descărcării, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Rezoluția per ansamblu, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă închiderea conturilor, votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă Trecem la rezoluție. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri respins. 5, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Amendamentul 6, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm textul rezoluției pe ansamblu, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Am încheiat prima parte de pe ordinea noastră de zi. Trecem acum la descărcare. Descărcarea pentru uh, bugetul uh, Uniunii Europene pe anul 2012, secțiunea 3. To change here with the secretariat. Facem o mică modificare în echipa secretariatului. Section 3, Commission and Executive commission, Agency. Commission at the end we maintain the agenda. Yep. I continue with the, this. Continui cu această descărcare a bugetului Comisiei, raportul Piper. Vă întreb dacă sunteți gata. Amendamentele care vizează amânarea descărcării. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Amendamentul pentru acordarea descărcării. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vot electronic. Am deschis votul. Cine este pentru, deci, vă rog? Vote is closed. That is adopted. Votul s-a închis. Se adoptă. There was a question to clarify what we have. Trebuia să lămurim, sau mi s-a cerut să lămuresc ce am votat, amendamentele 3, 6 și 7 în bloc, toate le-au fost adoptate. Acum, Now I continue with paragraph. Continuăm aliniatul 1, amendamentul 8 pentru amânarea descărcării pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 9 care vizează acordarea descărcării pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic la propunerea astfel modificate. Vă rog, am deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă. Continui cu aliniatul 1, amendamentul 10, amânarea descărcării. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic acum. Am deschis votul. Toată lumea a votat, votul se închide, se adoptă. Continuăm amendamentul 12 acum. Amânarea descărcării pentru împotriva abțineri respins. Acordarea descărcării acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul electronic s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul 14. Amânarea pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15. Pentru descărcare pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot electronic. Toată lumea a votat. Se adoptă, deci, amendul 16, amânare pentru împotrivă, abțineri, respins, pentru, descărcare pentru împotrivă, abțineri, se adoptă, vot electronic, am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 18 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă vot electronic. Acum. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă, deci, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și am ajuns Amendamentul 20 s-a fost respins, astfel trebuie să votăm pentru închiderea voturilor. Amendamentul raportului 500 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota întreaga decizie prin vot electronic. Am deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Acum mergem la votul Rezoluția, amendamentul 27, este respins. Avem un compromis posibil. Bun. Putem vota acum compromisul care să facă o înlocuire a tuturor acestor amendamente până la 37. Cine este pentru acest compromis? Cine este împotriva? Abțineri. Se adoptă. Continuăm acum. Mergem la 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Vot electronic de verificare la 38. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 12 la 12. 39 acum. Suntem la 39 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu prea e clar, deci votăm electronic la 39. Votul, deci la 39, toată lumea a votat nu. Acum am închis votul. Se adoptă, se adoptă clar. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, Împotrivă. abțineri. Verificăm. La 42 am deschis votul. Mă scuzați, spune președintele. Po 42. 42, deci îl verificăm electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Da, se respinge. 43. Am deschis votul? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 44 cade. 45 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48 cade, 49 pentru împotriva abținerii se adoptă 50. Pentru împotriva abținerii se adoptă 51 ar putea fi înlocuit de compromisul de la 32A. Nu? 52 54. Okay, we move on to 50. Nu, mergem la 54, spune domnul președinte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, nu sunt sigur, nu este clar. Votăm partea a doua electronic la 55.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 Vote is closed. Votul s-a închis. S-a respins acesta 50, 60 pe părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se a doua, adoptă partea a doua pentru împotrivă, abțineri. Nu este clar. Vă rog să verificăm cu vot electronic la partea a doua. Eu cred că s-a adoptat, însă nu prea s-a votat în masă. Mm, toată lumea a votat acum. Am închis votul. Se adoptă. Da, trebuie doamna să aveți jumătatea plină a paharului, spune domnul președinte, și în același spirit continui cu 61. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, compromis posibil. Cine este pentru acesta? Pentru împotriva Vă rog, vă rog să votați. Deci cine este pentru la acest 8 se adoptă. 64 cade, mergem la 66, nu-i așa? Pentru la 66 împotriva abțineri se adoptă 67 pentru. Intervenție din sală fără microfon it's not it's not taken. faisait pas partie du compromis, donc ça, ça tombe. C'est une, par, partie de la compromis Nu. No. Face parte din compromis, întreabă domnul președinte? Nu. Putem să votăm? Bun. Votăm 64. 64 vom vota acum. Votul s-a deschis. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 66. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru? Împotriva abțineri respins. 68 pentru, împotriva, abțineri, respins, 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 pentru, Potriva. Abstention, adopted. 71. Abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72. Nu, 72 este caduc, aveți dreptate. 73 a fost retras, 74 și până la 77 mm, este de fapt un compromis. Cine este pentru acesta? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm. 78. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Nu știu. Verificăm electronic la 78. Verificăm cu vot electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis acum. Respins. Because it's the same. So That's the same. We vote on the compromise, which is on the next mm-hmm. page. So we continue with 83. Yeah. That is a compromise. Who is in favor of the compromise? Nu, votăm la compromis acum. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă compromisul și atunci continuăm cu 88 pentru împotriva abțineri. Abțineri respins. 89 pentru împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru împotriva, abțineri, se adoptă 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 e devine caduc, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 compatibil, 500 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă 95 cade, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot pe părți pe la 98, cine este prim, pentru la prima parte, împotriva abțineri, verificăm, vă rog frumos, prima parte prin vot electronic și am deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis se adoptă, deci, partea a doua pentru împotriva abțineri. Amendamentul 99. Nu, da, spune președintele, 99. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Continuăm cu 100, amendamentul 100, care are un amendament oral. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. 101. Amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 102. Pentru împotriva abțineri respins. Continuăm cu posibilul compromis de la 103. Cine este pentru acesta, vă rog? Pentru, deci, împotriva abțineri se adoptă. Dacă se adoptă, și asta s-a întâmplat, 104 cade, mergem la 106. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 108 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Dar nu e foarte clar. 108. Vreau să verificăm la 108 am deschis votul. Votul s-a închis. Nu, nu, nu, se adoptase cât se poate declar. Mă scuzați, președintele, vă rog să votați cât se poate declar. 109 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 110 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 114 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu, e foarte clar. Vreau să verificăm la 114. Closed. Oh. I'm sorry. Please vote on it. Now. Bun. Continuăm cu 115 pentru. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, vă rog să verificăm. Verificăm la 116. Am deschis votul, toată lumea a votat. Nu, nu încă. Am închis votul acum. S-a, mers Consola de vot, deci se adoptă 13 la 12. Felicitări eh, lui eh, Ingo Gresle. 118, eh, posibil compromis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă compromisul. Continuăm cu 119, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar vă rog să verificăm. La 120 am deschis votul. Am închis votul electronic. doi. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 cade, 123. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri. Respins. 125 pentru, împotriva. Se adoptă. 126 cade, 127 a fost retras. Continuăm cu compromisul posibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, nu prea s-a votat. Votăm electronic acum la 130. Am deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Da, se adoptă foarte clar. Compromisul. Acum, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă 133, tot compromis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Continuăm cu 134. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromis 135 până la 137. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 138. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 139 pentru împotriva abțineri respins. 139 pentru împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru împotriva abțineri abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 in favor, against, abstention adopted. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 până la 147 se acoperite de un posibil compromis. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148 pentru împotriva abțineri, respins. 149 pentru împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru împotriva abțineri se adoptă. 151. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 152. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 in favor. Again. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm 955. Am deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament de compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul amendament care acoperă 32B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog, la 158 am deschis votul electronic de verificare. Votul s-a închis și se respinge. 13 la 13. Mergem la 159, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Nu verificăm prima parte. Am deschis votul. Am închis votul. Respinsă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 in favor. Amendamentul 160. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc amendamentele 163 până la 65, 165, nu? Atunci 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic pentru amendamentul 166. S-a deschis votul. Check is open. Check is... S-a închis votul. Se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri. Rezultatul nu e clar. Verificăm prin vot electronic. Pentru amendamentul 167 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 168 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Ce urmează? Președintele ascult o explicație din partea secretariatului. Da, am, am votat uh, mai multe, de mai multe ori același lucru, dar cu același rezultat. De, acum votăm un posibil compromis pentru 179 și 180. Cine este pentru acest compromis? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul acoperă aceste amendamente până la 180, dar nu și 177, care trebuie votat. 178, mă scuzați. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 181. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare. Pentru 182 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 186 pentru împotriva abțineri se respinge. 187 pentru împotriva abțineri se adoptă. 188 pentru împotriva abțineri se adoptă. 189 cu un amendament oral. Derek. Mulțumesc, domnule președinte. Este amendamentul meu dar nu și amendamentul meu oral. Nu știu de unde vine amendamentul oral, pentru că nu eu l-am uh, cerut. Ar fi fost bine să mă informeze cineva că se depune un amendament oral la amendamentul meu. Mm, nu mă deranjează în mod deosebit, dar aș fi dorit să știu că cineva dorește să depună un amendament oral la amendamentul meu. Președintele întreabă, știe cineva de unde a apărut acest amendament oral? Cineva poate de la secretariat a dorit să fie exager foarte de ajutor sau prea de ajutor. Nu doriți să acceptați amendamentul oral? Bine, atunci uh, spun că vine din partea mea. E cineva împotriva acestui amendament oral? E întotdeauna interesant când apar astfel de amendamente orale. Se opune cineva? Nu. Atunci votăm amendamentul astfel modificat. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem mai departe la 190. Și aici e un amendament oral. ce cu el? Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 196. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Um, prin vot electronic, votul pentru amendamentul 198. Cine a, votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge în mod clar. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri. Rezultatul nu e clar, s-a deschis votul electronic de verificare. A votat toată lumea? Nu încă. Pentru amendamentul 201 s-a închis votul. Se respinge. 202, 203, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 205 devine caduc. 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 208 pentru, Împotrivă. Abține, rezultatul nu e clar. Verificăm prin vot electronic. Votul pentru 208. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Încă nu. S-a închis votul. Se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 210. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. S-a deschis votul de verificare. Pentru amendamentul 210. A votat toată lumea? Încă nu. Acum a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și aici trebuie să verificăm prin uh, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 214 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 215 pentru.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 Verificăm. Deci, um, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cu o diferență de un vot. 223 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 222 devine caduc. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Um, deci, votul pentru 226 s-a deschis votul electronic. S-a, a votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 238 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 240 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. 241 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. 243 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 244 devine caduc. 245 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 246 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci, uh, vot electronic de verificare pentru 247. S-a închis votul. Se respinge. 248 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mai poate, mai puteți să votați? 251 um, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc, 252, 252 cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă, 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 254 pentru, împotriva abțineri Rezultatul nu e clar, deci verificăm prin vot electronic votul pentru 254. Everybody voted? Vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 257 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. 261 pentru, împotriva abțineri. Rezultatul nu e clar. Votăm, um, verificăm prin vot electronic pentru amendamentul 261. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. Felicitări lui Derek Vaughan. Trecem la 262. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 263. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Două sute șaizeci și șapte. 267 mai întâi. 267. Deci cine este pentru 267? Împotriva abțineri. Se adoptă. Domnul Gaier dorește să-și retragă amendamentul 264. Adoptăm. 26. votăm 264 se respinge. 265 pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum următoarele devin caduce. Trecem la 269 pentru împotriva abțineri se adoptă. 270 putem vota în bloc amendamentele 270, 271 și 272. E de acord toată lumea, le votăm în bloc atunci. În bloc 270, 271 și 272. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. trei pentru împotriva abțineri se adoptă. 274 pentru împotriva abțineri se adoptă. 275 pentru împotriva abțineri se adoptă. 277 cu un amendament oral de la raportor, sper. cine pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 276. Devine caduc. 278. Pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. 279 devine caduc. 280. cine pentru? 280. împotriva Abțineri se adoptă. Următoarele devin caduce 283 pentru, împotriva, abțineri. Nu e clar. Verificăm rezultatul pentru amendamentul 283. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 284 a fost retras, 285 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum, compromisul posibil. Cine este pentru acest compromis posibil? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă și atunci continuăm cu 292. Cine este pentru 292? Împotrivă, abțineri se adoptă. 293. Cu un amendament oral sper clar. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Um, deci, vot electronic de verificare pentru amendamentul 294. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 295 acum. cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Was 296 in favor against? Următorul se adoptă 297 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 298 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 299 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. S-a deschis votul electronic de verificare pentru 299. Check. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 300 cu o adăugire. Cine este pentru această adăugire? Nu. O solicitare de respectare a regulamentului. Derek. Thanks, Mulțumesc, domnule președinte. Iarăși, această adăugire este misterioasă, nu se știe de unde vine, de unde a apărut și nu are nicio logică să adăugăm asta la text. Deci eu nu sunt pentru adăugire, doresc să votăm doar textul inițial. Deci, președintele, deci acum știți că raportorul este pentru textul cu adăugire, Eh, dar fără ea raportorul e împotrivă, dar Derek Vaughan este pentru textul inițial, nemodificat. E clar pentru toată lumea? Votăm, deci, amendamentul inițial al domnului Derek Vaughan, amendamentul 300. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Dar haideți totuși să verificăm. Să deschis votul electronic de verificare. S-a închis votul. That is rejected. Se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm pentru acest amendament 304. S-a trezit toată lumea. Everybody voted. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Aveți încredere în mine când vă spun asta. But if you're not giving a clear signal, it's very difficult. 305. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 306 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. Deci, să deschid votul electronic de verificare pentru 306. Check is closed. It's rejected. 307 in favor. Against. Abstention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 abstention adopted 311 in favor against abstention adopted 312 in favor against abstention adopted 313 in favor 313 pentru împotriva abțineri următorul este retras dar avem uh, amendamente pentru eliminarea unei părți din text de 315 316 cine este pentru împotrivă Abțineri. Acum, compromisul posibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 331, pentru că 330 a fost retras. Cine este pentru 331? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Rezultatul nu e clar. Verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul pentru 331. S-a închis votul. Se respinge. 332 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul electronic de verificare. S-a închis votul. Se adoptă. 332 devine caduc, 334, 335 devin caduce, 336. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 Următoarele au fost retrase. Așa este? 339 a fost retras, da. Deci atunci continuăm cu 345. Cine este pentru 345? Împotriva abțineri se adoptă. 346 pentru împotriva abțineri se adoptă. 347 pentru împotriva abțineri se adoptă. 348 pentru împotriva abțineri se adoptă. 349 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 350 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 351 pentru, împotriva abțineri se adoptă, dar putem verifica totuși vot electronic pentru 351. S-a deschis votul. Da, e vorba de amendamentul tău, Eva. S-a închis votul. Se adoptă. 352. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 353. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Rezultatul nu e clar. Verificăm. Vot electronic pentru 353. S-a închis votul. Se respinge. 355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou pentru 355. S-a închis votul. 355 a fost retras. Am fost informat că nu am, votut, nu am votat 354. Ba da, am votat 354 și a fost respins cu 12 voturi la 12. Nu. Se pare că nu e așa. Votăm 354. Cine este pentru 354? Împotrivă? Abțineri se respinge. 356 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 357 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm vot electronic pentru 358. Everybody voted? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 350, 361 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Three. I can't vote on block because somebody. Nu putem vota în bloc pentru că cineva nu e de acord, deci 359 pentru Împotriva abțineri se respinge. 360 pentru, împotriva abțineri respins. 363 pentru, împotriva abțineri respins. 364 pentru, împotriva abțineri respins. 365 pentru, împotriva abțineri respins. 366 pentru, împotriva Abțineri respins, 367 pentru, împotrivă, abțineri respins, 368 pentru, împotrivă, abțineri respins, 369 pentru, împotrivă, abțineri respins, 370 pentru, împotrivă, abțineri respins, 371 pentru, împotrivă, abțineri respins, 372 pentru, împotrivă, abțineri respins, 373 pentru, împotriva abțineri respins, 374 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 375 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 376 retras, 377 cine e pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. 377. Votul s-a deschis. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 378 pentru, împotrivă, abțineri respins. 379 pentru, împotrivă, abțineri respins. 380 pentru, a fost retras. 381 pentru, împotrivă, abțineri respins. 382 pentru, împotrivă, abțineri respins. 383 pentru, împotrivă, abțineri respins. 384 retras, 385 pentru, împotrivă, abțineri respins. 386 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Votul la 386. Votul s-a deschis. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul e caduc. 388 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 390 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 391 pentru, împotrivă, abțineri, Votul e strâns. Verificăm prim, prin urmare. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Nu, se, e respins. 392 pentru, împotrivă. Vă rog să mă ajutați. 392, vot electronic, electronic votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, pare să fie respins. Verificăm. Votul s-a deschis la 393. Votul s-a închis. Vot strâns, rezultat strâns. Respins. 394 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 394. Votul s-a închis. Respins. 395 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că e respins, dar verificăm. La 395. Votul electronic s-a deschis. Everybody voted. Vote. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 3... 396. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Ver... Verificăm, dar v-aș ruga să ridicați mâinile. Verificăm votul la 396. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 397 pentru. Deci vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 398 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 399 pentru, împotrivă, abțineri respins. 400 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la 400. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 401 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sau verificăm, verificăm votul la amendamentul 401. Votul s-a închis, se adoptă. 402 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 403 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 404 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 se adoptă. Verificăm partea a patra. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 408 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 <laughs> yeah. Okay, you understand. I am right now, but I could have been wrong because with 13 to 12. Da, ați avut uh, dreptate, dar până la urmă rezultatul e foarte strâns. 407 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul la 407. Check is closed. Votul s-a închis se adoptă. 409 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 410 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm votul la prima parte. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, vot electronic. Votul electronic s-a deschis la partea a doua de la 410. Vote is. Votul s-a închis. Se adoptă. 411 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 411. Probabil că majoritatea este aceeași dar totuși rezultatul este strâns. A votat toată lumea. Verificăm 411, votul s-a închis. Respins de data aceasta, pentru că ni s-a alăturat încă o persoană. 412, două părți. Verificăm electronic prima parte. Votul electronic la prima parte s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. 413 pentru, împotrivă, abținerii respins. 414, prima parte pentru, împotriva abținerii. Haideți să verificăm electronic. 414, prima parte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abținerii respinsă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 418 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 419 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 416 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 417 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 420 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 421 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 422 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama, verificăm electronic. Votul s-a închis, se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 423. Votul s-a deschis. Everybody voted? Check is... A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 21 pentru, împotriva, abținerii, respins. 22 pentru, împotriva, s se adoptă. 23 pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la avizele comisiilor. Putem vota în bloc uh, amendamentele AFET? Nu. 1, 2, 3 bloc, în bloc, dacă sunteți de acord. Deci votăm în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. În bloc 4, 5, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă. Bine, îl verificăm amendamentul 1 de la DV. Votul s-a închis. Nu, a fost respins. 2 până la 6 în bloc, sunteți de acord? cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la ampl 1. Nu e acoperit. Ampl 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ample 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ample 7, 8 pentru, împotriva abțineri, respinse. Envy 1 este acoperit. Putem vota în bloc uh, Envy 2 până la 17. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respinse. Votăm în bloc tran 1 până la 5. Cine e pentru? Împotrivă Abțineri. Respinse. Continuăm cu tran 7 pentru. Împotrivă Abțineri. Se adoptă. Regii acum. 7 și 8 în bloc. Pentru. A, sunt acoperite. 7 și 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la Comisia pentru Pescuit. 1 până la 7 în bloc, sunteți de acord? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Continuăm acum cu 8 până la 12 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Comisia pentru Cultură, 1 până la 7 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Libe, 1 e acoperit, 2 în 5, până la 5 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. FEM le putem vota în bloc. Deci FEM 1 până la 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Acum votăm rezoluția pe ansamblu, astfel amendată. Votul s-a închis. Everybody voted votat toată lumea, votul s-a închis. Felicitări raportorului. Mulțumim. Mergem mai departe acum. Ar fi mai bine să facem o pauză de 5 minute. Deci 5 minute pauză și continuăm la 10 și 40 de minute. Kolleginnen und Kollegen, ich äh, eröffne die unterbrochene Sitzung, ladies and gentlemen, dear colleagues. Um, I Stimați colegi, uh, după această scurtă pauză reîncepem ședința. Continuăm maratonul nostru de vot. Continuăm cu rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2012. Marcus Piper este raportorul nostru. Putem să reîncepem votul? Colegii sunt de acord? Bun. Începem cu amendamentul 2. Pentru, împotriva abținerii se adoptă. 3. Pentru, împotriva abținerii se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 4 până la 9. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 10, două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 11 până la 14 în bloc. Cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 16 cu amendament oral, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc amendamentele 22 până la 25. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 26 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Everybody voted. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri respins, 29 pentru împotriva abțineri respins, 30 pentru împotrivă. Verificăm 30. Votul s-a deschis. Check is closed. That is adopted. Amendment 31 in favor. 31 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendment 32 in favor. Against. 31 pentru. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru împotriva abținerii. se adoptă. 37 pentru, împotriva abținerii respins. 38 pentru, împotriva abțineri, verificăm 38, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă.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 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic asupra rezoluției astfel amendate, modificate. Votul electronic s-a deschis. Votul electronic s-a închis. Se adoptă. Mulțumim raportorului și îl felicităm. Continuăm acum cu Raportul domnului Cătălin Sorin Ivan. Începem votul cu amendamentul 1, amânarea descărcării. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Vot electronic asupra deciziei. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Nu, încă n-a votat toată lumea. Acum închidem votul. Se adoptă. Trecem la rezoluție. Amendamentul 2 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 3. Două părți. Prima parte pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm votul la amendamentul 5. Votul s-a deschis. Check is closed. That is adopted. Se adoptă. 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri nu e clar. Verificăm amendamentul 7. Body voted? A votat toată lumea, votul s-a închis. Yeah, it was not clear, but it was adopted. A adoptă. 8 pentru, împotrivă,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 împotriva abținerii se adoptă, 21 pentru, împotriva abținerii respins, 22 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 23 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 24 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 25 pentru, împotriva abținerii. Nu e clar rezultatul, verificăm. Everybody voted. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, din punctul meu de vedere. Verificăm amendamentul 27. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri respins, 31 pentru, împotrivă, abțineri respins, 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar verificăm, 33. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul la 35. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins. 36 pentru. Punct de procedură. La amendamentul 34 ați spus că a fost adoptat. Nu putem să, să, verific, să verificăm. 34, spuneți. Bine, verificăm amendamentul 34. Ne întoarcem la 34. Votul s-a deschis. Of 34 Votul s-a deschis la 34. 34, 34. Everybody voted. Check is closed. Votul s-a închis. Respins acum. Vă mulțumesc. Continuăm cu 36. Am votat deja 35. Și a fost respins. Bine. Atunci continuăm cu 36. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins, dar verificăm. Votul electronic s-a deschis. Everybody voted. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 38. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 41. Check is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar verificăm electronic. 43 așadar. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri respins, 46 pentru, împotriva, abțineri, respins. 47 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 47. Votul s-a deschis. Check is closed. Votul s-a închis. Respins. 48 pentru, împotriva, abțineri, respins. Bine, verificăm. 48. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Chiar n-am văzut ce s-a întâmplat. 50 acum pentru, împotrivă. Pare să fie respins, dar verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Verificăm 49. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm, votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, două părți, pentru, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri, 58 pentru, a, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, votul s-a deschis. Check is closed. Am închis votul. Se adoptă. 59. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Prin vot electronic. Votul s-a închis. Se adoptă foarte clar. 64 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotriva Verificăm. 65. Verificăm. Am deschis votul la 65. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva abțineri, respins. 68 pentru, împotriva abțineri, respins. 69 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri, respins. Verificăm la 70. Am închis votul. Se adoptă. 71 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să verificăm la 72. Am deschis votul. Votul s-a închis. S-a respins 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva abțineri se respinge. 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru împotriva abțineri verificăm la 78. Check is closed. S-a închis? Respins. 79. Amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 80. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 81. Pentru. Împotriva abțineri. Mm, nu mi este clar. Haideți să verificăm. 81. Toată lumea a votat. Am închis votul. Se adoptă 82 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 83 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 84 pentru împotriva abțineri. Respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, am deschis votul 86. Toată lumea a votat. Votul s-a închis adoptă. Deci 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri respins. 89 pentru, împotriva abțineri respins. 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 92 pentru împotriva abțineri respins. 93 pentru împotriva abțineri. Verificăm 93, vă rog. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 94 pentru, împotriva abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 95, toată lumea a votat, votul s-a închis, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 96 prin vot electronic. Am închis votul și se adoptă 97 pentru împotrivă, abțineri, respins. Nu. Verificăm la 97. Votul s-a închis și se adoptă 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 99. Am închis votul. A fost respins. Respins așadar. Urmează vot, uh, votul pe 100. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Respins. Clar. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 102 a fost retras. 103 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic la 103. Am deschis votul. Toată lumea a votat. Aha, se adoptă. 104 pentru împotriva abțineri. Respins. 105 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 106 pentru împotriva abțineri. Respins. 107 pentru împotriva, abțineri se adoptă, 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, nu, nu, nu, nu sunt sigur la 108, aș dori să verificăm și am deschis votul electronic. Votul s-a închis acum și s-a adoptat 109 pentru, împotrivă, abțineri, probabil aceeași majoritate, dar vom verifica la 109 pentru că nu sunt sigur, mă scuzați, spune președintele. Votul s-a închis. s să adoptat acum 110 pentru împotriva abțineri, respins. 111 pentru împotrivă abțineri, Cred că s-a adoptat, dar aș dori să verificăm la 111 și am deschis votul. Mm, votul s-a închis. Respins. 112. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Respins. 113. Pentru împotrivă abțineri. Respins. Vot electronic acum pe rezoluția astfel modificată. Am deschis votul. Dacă toată lumea a votat, am închis votul. Felicitări raportorului și continuăm. Mergem la următoarea și sperăm noi și ultima listă de votare. Descărcarea 2012, secțiunea a doua, Consiliul European și Consiliul. Raportorul nostru este col colegul Sonic Boguslav. Începem cu amendamentul 1. vizând acordarea descărcării pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic. Pe decizia în ansamblul său am deschis votul. Ah, am reușit. S-a închis votul acum și s-a adoptat. Moțiune pentru rezoluție, amendamentul 2. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă amendamentul 3. Pentru împotriva abțineri? Respins. 4. Pentru împotriva abțineri? Respins. 5. Pentru împotriva abțineri? Respins. 6. Pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru împotriva abțineri? se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 11, votul s-a deschis. Everybody voted. Check is closed. Toată lumea a votat și se adoptă prin vot electronic. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 13 pentru, împotriva, abțineri, nu, hmm. nu este clar, suntem la amendamentul 13 și am deschis votul. Că toată lumea a votat. Închid votul. Nu toată lumea a votat. Nu câți ar fi trebuit. Uneori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 Amendamentul 19 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția astfel modificată o votăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Și clar, a fost adoptată. Felicitări! Continuăm cu Serviciul European de Acțiune Externă, amendamentul pentru amânare, pentru împotriva abțineri, respins. Amendamentul 2 cade. Vot electronic pe toată descărcarea. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum și se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul AFET 1 și 10 pentru împotriva abțineri adoptat. 4 cade, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru împotriva abțineri. Mă scuzați, spune președintele. 6 deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Și am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că a fost respins. Vedem la 10, deci, cu vot electronic. Am închis votul de verificare și se adoptă. Domnul președinte, reacționează la o remarcă din sală, fără microfon. Da, acum. Amendament oral pe textul original. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Și se adoptă amendamentul 11 pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 11. Votul s-a închis. S-a adoptat. Cu majoritate clară, deși unii autori de amendamente votează împotriva propriilor amendamente, dar cine sunt eu să fac astfel de comentarii? Votăm textul original, modificat de raportor pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 14. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă 15 pentru împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 15. Toată lumea a votat la 15. Acum am închis votul. S-a adoptat. Despre ce cade, afet 2 pentru potriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri adoptat, 17 pentru împotriva abțineri Respins. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 19 pentru, împotrivă abțineri și se adoptă 20 pentru, împotrivă abțineri adopta, 21 pentru... Nu, 20? Nu. Am terminat cu 20, l-adoptasem. Nu, sunt la 22, suntem la 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Următorul cade și mergem la 23 pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru împotriva abțineri adoptă, 25 pentru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 Afet 11 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 32. Pentru împotriva? Abțineri? Se adoptă. 33 pentru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 Respins. Partea a doua. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Putem să, votăm un bloc, să votăm un bloc de la 43 la 45 pentru împotriva abțineri adoptate și vă mulțumesc. 48 acum. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Votăm acum la FET 6, dar numai o parte din acest amendament. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, nu este clar. Verificăm 49. S-a închis votul adoptat, adoptat. 50 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 50. Votul s-a închis. Și se adoptă afet 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 până la... Nu, nu în bloc. Nu, mergem la 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abținere adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem 8, 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, ci 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri respins, vot electronic a supra rezoluției în, în ansamblul său. Now We close the vote first. We close the vote. Da, votăm, uh, am închis votul și s-a adoptat. Felicitări raportorului. Continuăm cu secțiunea 4. Curtea de Justiție. Cine este pentru? La amendamentul 1 a fost respins. Amendam... Verificăm cu vot electronic la amendamentul 1. Vote is still open, but now I Votul e încă deschis, dar îl voi închide acum. S-a închis votul, se adoptă. Continuăm cu, rezol cu amend rezoluția amendamentul 3. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 7. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 9. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul electronic de verificare pentru amendamentul 11. S-a închis votul. Se respinge. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 retras, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 devine caduc, 18 pentru, împotriva. Nu participă nimeni la vot, atunci verificăm prin vot electronic Amendamentul 18. Sunteți pentru? Atunci se adoptă, clar. Dar de pe partea hemiciclului a, a sării nu a făcut nimeni niciun fel de semn. PP-ul nu participă și atunci e foarte greu să ne dăm seama. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm electronic întreaga rezoluție astfel modificată. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Secțiunea 5, Curtea de Conturi. Mai întâi, amânarea ă, descărcării pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluție. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Adăugă cuvântul streamline. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru împotriva abținerii. Se respinge. Verificăm. Deci vot electronic de verificare pentru amendamentul 13. S-a deschis votul. Dar cred că se va respinge. S-a închis votul. Amendamentul 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentele identice 15 și 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la secțiunea 6. Comitetul Economic și Social. Amendamentul pentru amânarea acestui descărcări pentru împotriva abținerii se respinge. Întreaga propunere S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la rezoluție. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 devine caduc. Amendamentul 8. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Devine, urmă, 7 devine caduc. 9. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11. Pentru, împotriva abțineri. Rezultatul nu e clar. Vot electronic pentru amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. Cred că majoritatea e aceeași. Aproape s-a închis votul. S-a închis votul acum. Se respinge. 13 la 13. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la secțiunea 7. Comitetul Regiunilor. Amendamentul pentru amânare. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. Se deschis votul electronic. S-a închis votul electronic. Se adoptă. Amendamentul 2 al rezoluției pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 devine caduc. 7 pentru. 7 cine pentru? Împotriva. Domnul președinte Reia, suntem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă abțineri verificăm. S-a deschis votul. Is closed. S-a închis votul. Se adoptă o diferență de un vot. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția astfel modificată s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Continuăm cu secțiunea 8. Mediatorul european. Amendamentul care propune amânarea pentru împotriva abțineri se respinge. Vot electronic privind uh, propunerea de decizie astfel modificată. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu rezoluția. Amendamentul 2 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm întreaga rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? That is clearly adopted. Se adoptă. Felicitări raportorului. Și acum trecem la ultimul vot, secțiunea 9. Birou de supraveghere pentru protecția datelor. Amendamentul care dorește amânarea. Cine pentru, împotriva, abțineri? Se respinge. Vot electronic privind propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Și acum, în legătură cu rezoluția, amendamentul 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Libe 1 și 2 uh, au uh, fost acoperite. Amendamentul 3 până la 6 le putem vota în bloc. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ultimul vot. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Raportor, mulțumesc secretariatului și acum om Derek Vaughan, solicitare de respectare a regulamentului. Foarte pe scurt, domnule președinte, cu votul foarte lung privind descărcarea de gestiune al comisiei, mi s-a adus atenției că ați ratat câteva voturi, de exemplu pentru 79 și 82. Deci aș dori să întreb secretariatul dacă într-adevăr ați ratat câteva amendamente. Președintele, mi s-a spus că aceste amendamente sunt acoperite de alte amendamente votate, dar dacă insistați să votăm, știți că e vorba de 94 și 79, nu, 79 și 82, dar sunt doar exemple. Aș dori doar să se verifice de către secretariat. Președintele se poate verifica, dar dacă știm că e vorba de aceste două amendamente, aș propune să le votăm. Nu se poate? Bine. Atunci vom verifica și dacă e nevoie, vom reveni la ele. Aveți alte observații? Ceva la diverse? The delegation of yep. Bulgaria. Uh, yep. Bulgaria. Okay. Now we close și acum am încheiat votarea și trecem la următorul subiect, care este delegația în Bulgaria. E nevoie de o mică pauză sau putem continua imediat? Continuăm. Bine.

Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, um, may I kindly anybody who has not Aș dori să rog pe cei care, pe care nu interesează următorul punct de pe ordinea de zi să părăsească sala ca să putem avansa și acum trec la limba germană. Is German. Germană. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Abstimmung după vot putem trece la următorul punct pe ordinea de zi, delegația Comisiei Cont în Bulgaria, în, contact, în contextul dezafectării centralelor nucleare și al fondurilor UE. Doamna Gresle este raportor, prin urmare va primi cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, nevoie de ceva vreme, pentru că delegația noastră s-a deplasat în Bulgaria cu ceva vreme în urmă. Uh, Uh, ne-am, de, ne-am uh, deplasat la Cozlodui, care se află aproape de granița dintre Bulgaria și România, o zonă foarte, foarte frumoasă. Am trimis câteva formulare autorităților bulgare, aveam nevoie de clarificări suplimentare și le-am primit aceste clarificări, iar acum putem să vorbim într-adevăr despre ce s-a întâmplat la Cozlodui și mulțumim secretariatului, bineînțeles, pentru ajutorul ofer- oferit avem de a face cu o finanțare UE până în 2013 de 850 de milioane de euro prin intermediul Trust Fondului, Trust Fundului Coslo 2. Până în 2020 sunt prevăzute uh, 260 de milioane care sunt incluse în cele 850 de milioane despre care vorbeam. Uh, Acum, până în 2020, avem doar uh, fonduri prevăzute pentru uh, dezafectare. Uh, central, centralele, reactoarele 1-4 au fost, au fost tratate și noi la fața locului am încercat să aflăm dacă într-adevăr toate substanțele uh, nucleare au fost într-adevăr scoase acolo din, uh, din reactoare pentru ca să se poată trece la activitatea de dezafectare Uh, propriu-zisă. Vă amintesc că în alte zone ale Europei, care se confruntau cu exact aceeași problemă, dezafectarea nu a putut începe, începe din pricina faptului că materialul radioactiv se afla în continuare în reactoare. Dar uh, la Kozlodui situația stă mai bine. Însă, în cazul reactoarelor 5 și 6 și 7, lucrurile nu sunt la fel de clare. Prin urmare, nu putem să stabilim clar în ce măsură dezafectarea s-a efectuat deja. Avem de a face cu vreo 5, 6 sau 10% dezafectare uh, sau, mă rog, zonă dezafectată sau nu. În orice caz, nu ne putem da seama care este situația veritabilă pentru că există uh, clădiri în uh, centrală care sunt în continuare utilizate. Deci nu se știe exact ce se întâmplă acolo, prin urmare propun ca o delegație a Comisiei să se deplaseze și peste câțiva ani din nou la Cozlodui pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat. Ne-am uh, ocupat și de uh, cercetarea împărțirii uh, responsabilităților între conducerea centralei și acea companie de stat pentru gestionarea materialului radioactiv. Avem aici de-a face cu cinci proiecte care, de dezafectare care sunt amânate, uh, Uh, încercam să vedem care sunt uh, costurile suplimentare generate de această amânare. Au existat două proiecte care sunt într-adevăr tare întârziate și pe care le-am cercetat în detaliu. Am încercat să aflăm care sunt motivele acestei uh, întârzieri și care sunt efectele financiare, bineînțeles. Parcela din Coslodui este foarte, foarte mare. Am încercat să primesc o hartă a zonei pentru a localiza locurile care există sau clădirile care există, care vor rămâne, care vor fi distruse, care vor fi dezafectate. Din păcate nu am putut primi această hartă detaliată, nici măcar o hartă abstractă nu am putut uh, primi. Această, această, nici măcar această hartă abstractă nu ne-a putut fi pusă la dispoziție. Am avut de asemenea un schimb de opinii cu autoritățile bulgare pentru a vedea ce se va întâmpla într adevăr, într -adevăr uh, am încercat să aflăm dacă se va ajunge din nou la terenul virgin sau nu. Ei bine, noi ne așteptam la așa ceva, însă autoritățile bulgare ne spun că Greenfield nu va exista vreodată, ci uh, toate clădirile vor fi folosite în continuare după dezafectare în scopuri industriale. Deci, uh, încă un motiv pentru care consider că ceea ce se întâmplă acolo trebuie să fie cercetat peste câțiva ani. Am uh, aflat, uh, bineînțeles, și despre dificultățile cu care s-au confruntat autoritățile bulgare și anume uh, autoritățile bulgare ne-au atras atenția asupra standardelor foarte, foarte severe, uh, standarde internaționale care trebuie să fie respectate. Uh, le-am înțeles uh, problemele, am văzut într-adevăr că standardele sunt respectate acolo în Bulgaria, însă din păcate, în cele două zile cât au durat deplasarea noastră, nu am putut să ne dăm seama neapărat ce se întâmplă și ce s-a întâmplat deja. Nu știm în ce măsură centrala este dezafectată. Ei bine, noi considerăm, eu și colegii mei considerăm că există în continuare nevoie de bani care trebuie să fie investiți acolo și uh, această uh, problemă cu siguranță va fi una recurentă, va mai apăra, va mai fi discutată și în următorii uh, ani. În Lituania situația este, este mai bună decât în Bulgaria. Înainte de a ajunge la Kozlodui cu autobuzul, ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai Curții de Conturi uh, din Bulgaria și uh, cu mare durere am constatat că cele patru persoane cu care ne-am întâlnit, și anume directorul Curții de Conturi și uh, trei directori adjunți, am înțeles așadar că, cu durere în suflet că aceste persoane sunt pur și simplu într-o stare precară în momentul de față. Peste câteva peste câteva zile, autoritățile bulgare, respectiv guvernul bulgar, va decide o remaniere a Curții de Conturi. Asta, din punctul meu de vedere, ar fi o mișcare foarte regretabilă pentru că s-ar periclita, practic, independența Curții de Conturi. Le cer colegilor din Bulgaria să solicite uh, păstrarea independenței Curții de Conturi în Bulgaria. E, e regretabil ceea ce s-a întâmplat. Asta cu atât mai mult cu cât uh, de fiecare dată când ne-am întâlnit cu colegii uh, bulgari și de asemenea cu autoritățile bulgare, s-a vorbit permanent despre importanța Curții de Conturi și a independenței Curții de Conturi. Uh, nu doar, dar și în contextul acesta al dezafectării centralei de la 2. Există mulți bani care s-au investit acolo și mai există nevoie de o mare, mare cantitate de fonduri pentru ca lucrările să fie duse la sfârșit. Deci în, dele- în delegația noastră am constatat că problemele din Bulgaria nu pot fi comparate cu cele din uh, Lituania, însă, pe de altă parte, ne-am dat seama că ceea ce se, sau procesul de la Kozlodui nu merge la fel de lin ca și uh, în Slovenia. Cam atât din partea mea. Domnul Calfin mi-a uh, dat niște notițe uh, Uh, pe marginea raportului scris, dar aceste notițe nu sunt neapărat în asentimentul meu, în totalitatea lor. De ce? Pentru că am discutat mult despre costurile suplimentare uh, pe care trebuie să le uh, suportă Bulgaria în contextul reconstrucției centralei. Trebuie să știți că uh, centrala de la Coslodui uh, trebuia să fie dezafectată. Aceasta a fost promisiunea făcută de către Bulgaria în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Prin urmare, eu nu vreau să trec într-un raport scris niciun fel de propunere legată de o eventuală reconstrucție a centralei uh, Uh, care reconstrucție poate ar fi mai ieftină decât dezafectarea. Deci eu nu pot să fiu de acord cu schimbarea lucrurilor deja decise. În orice caz, la fața locului am discutat și cu o organizație care încearcă să afle care ar putea fi uh, uh con, consecințele construcției, reconstrucției centralei de la Coslodui asupra prețului la energie în Germania. Ei bine, compania E.ON ne-a explicat clar că prețurile din, uh, la energie în Bulgaria sunt uh, printre cele mai scăzute din Europa. Prin urmare, nu știu în ce măsură prețul la export ar putea fi, ar, ar crește extraordinar de mult în, în contextul în care prețul uh, de bază nu este unul prea, prea ridicat. În orice caz, uh, Delegația aceasta a fost foarte, foarte importantă pentru că, iată, am încheiat uh, toate vizitele pe la centralele nucleare europene care trebuie să fie dezafectate. Am fost uh, însoțiți uh, de și sprijiniți de Curtea de Conturi în, în demersurile noastre, dar în orice caz mai există multe, multe răspunsuri pe care le aștept. Mulțumim, mai există alte întrebări. Domnul Salafrakis. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să fac câteva comentarii. Problematicile care au apărut, uh, care au devenit evidente în cursul delegației au fost următoarele. Autoritățile bulgare au decis să înceapă dezafectarea uh, centralei de la Kozlodui în momentul în care uh, Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană. Ei bine, noi cerem în acest context uh, Bulgariei să-și respecte angajamentele. 260 de milioane de euro sunt puse la dispoziția Bulgariei pentru acest proiect în următorul CFM. Comisia noastră este de părere că acești bani trebuie să fie folosiți doar pentru procedurile de uh, dezafectare, nu pentru alte pro proceduri. În orice caz, responsabilitățile între diferitele organizații implicate în procesul de dezafectare trebuie să fie clar demarcate. Uh, certificarea, autorizarea, autorizațiile uh, oferite acestor organisme, entități, reprezintă o, o problemă în momentul de față. Prin urmare, considerăm că Comisia trebuie să facă în așa fel încât procedurile de certificare, de acordare de autorizații să fie mai uh, simple și, de asemenea, să fie incluse, să, să conțină stimulente. Am transmis un formular de solicitări autorităților uh, bulgare, iar printre Uh, solicitările noastre transmise acestor autorități. Spuneam că ne dorim ca întârzierile să fie eliminate și, de asemenea, uh, ne dorim ca um, situația reactoarelor 5 și 6 să fie clarificată. Uh, am primit o mulțime de explicații tehnice cu privire la combustibilul Uh, deja utilizat, uh, respectiv la deșeurile nucleare. Primul tip de combustibil poate fi în continuare folosit, poate aduce beneficii economice și poate fi mai apoi uh, reciclat. În orice caz, pe baza acestor informații și clarificări tehnice, de natură tehnică, am putut să ne formăm o oarecare imagine de ansamblu. În orice caz, autoritățile uh, bulgare ne-au asigurat că vor investi în continuare în energia nucleară uh, prin investiții în modernizarea unora dintre reactoarele din uh, din, de la centrala din 2, uh, dar doar a unora. Mulțumim. Urmează domnul Rubiș. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu mă bucur că am avut această delegație. Mă bucur foarte mult că am reușit să comunicăm bine Eu cred că trebuie să ținem în continuare, întotdeauna cont de costurile implicate de durata de viață a unui reactor, de la intrarea în uh, funcțiune și mai, până la dezafectare. Cred că și pe viitor va trebui să deconectăm de la rețea o mulțime de alte reactoare din Europa și să punem în contextul ăsta întrebarea cine anume plătește. Există oare modele de bune practici, ce am putea învăța de la Cozlodui, care au fost uh, punctele pozitive ale ale procedurii de dezafectare care au fost negative. Eu cred că această experiență trebuie să fie folosită pentru a crea standarde, uh, standarde care mai apoi să fie folosite în întreaga Europa. Trebuie să ținem cont că, iată, în contextul COSLO-2 uh, avem de-a face cu fonduri uh, naționale și fonduri, de asemenea, europene care au fost, au fost investite. Uh, cred că această temă este, trebuie să fie una um, discutată de Comisia Envi de asemenea, uh, trebuie să vedem cu toții cum anume putem să scădem costurile implicate de durata de viață a reactoarelor. În orice caz, m-am bucurat foarte mult uh, că această delegație a avut loc și raportul pe care îl avem și pe care îl discutăm mi se pare unul deosebit de consistent. Domnul președinte, mulțumesc. Mai există intervenții? Oare există vreun reprezentant al Comisiei care ar putea să ia cuvântul? Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. În legătură cu raportul în general, considerăm acest raport destul de echilibrat și considerăm că reflectă bine situația actuală din Bulgaria În ceea ce privește anumite aspecte puse în discuție, procesul de desmembrare este în mare parte sub controlul întreprinderii de stat care se ocupă de deșeurile radioactive și unitatea de gestiune a proiectului și consultantul sunt integrați în organizarea de project managers. De dezafectare și deci cooperează bine în cadrul proiectului, deci nu sunt probleme după părerea noastră. În ceea ce privește abordarea pentru oferirea permiselor, trebuie să se respecte faptul că acesta este o competenție națională și trebuie să acceptăm autoritatea Bulgariei dacă se respectă legislația europeană și națională. Până acum am constatat că ar fi probleme privind licențele respective, din potrivă. Statutul actual al licențelor ambelor uh, unități pentru facilitarea, uh, facilitatea de gestiune a deșeurilor actuative, adică în faza de uh, pre- Um, um, on another issue, which was the, um, de predezafectare, procedele se respectă. În ceea ce privește staful, um, se părea că erau probleme înainte de transferarea unităților 3 și 4 de la centrală la SERAF din cauza demotivării personalului, oamenii nu știau ce se va întâmpla cu ei, care le va fi soarta. Uh, au lucrat în producție și apoi uh, uh, se aștepta din partea lor să se ocupe uh, de această nouă activitate. Acum oamenii știu exact ce trebuie să facă și eh, motivația personalului a crescut mult astfel. Știm că menținerea competențelor și a cunoștințelor în rândul personalului um, sunt lucruri importante. Continuăm să monitorizăm situația, dar deocamdată nu există probleme. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Dacă mai sunt, pot revine, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Așa este. Dau cuvântul din nou domnului raportor. Da, mulțumesc. Am două întrebări. Ce se întâmplă acum cu pajiștea Greenfield? Cum va arăta centrala peste 30 de ani? Din cât am înțeles noi, acest Greenfield nu se va transforma în realitate, chid, chid că conceptul este tot timpul menționat. În al doilea rând, au fost investiți uh, niște bani acolo. În raport găsiți de asemenea o anexă cu privire la contractele care au fost de, deja încheiate. Avem aici 44 de proiecte încheiate, asta dacă mă, mă, mă refer acum la contractele cu o valoare de sub 120 de uh, mii de euro. Deci 44 de contracte în total, indiferent de, uh, de suma contractată, au fost încheiate. Da, în ceea ce privește dezafectarea <laughs> propriu-zisă, ce procent de dezafectare s-a atins deja? 5-10%? Ce s-a întâmplat? Mai există întrebări pentru comisie? Nu? Atunci vă rog să răspundeți raportorului. Thank you. Mulțumesc. În ceea ce privește aceste câmpii verzi sau mai maro, uh, considerăm că Câmpirile vor fi mai degrabă maro, se va continua să fie un centru de producție de energie nucleară. Deci, având în vedere situația unităților 1, 3, 2, 3 și 4, ne așteptăm că Seitul va fi folosit într-un scop industrial, deci nu va fi un, un câmp verde. Puteți uh, repeta a doua întrebare pe scurt pentru că nu am prins-o. Ah, mi se întâmplă tot timpul, de asta uh, iau tot timpul <laughs> cuvântul. Domnul președinte, bine, haideți să clarificăm. Doamna Gresle, deci dacă dezafectarea totală este la 100%, dați-mi voie să vă întreb în ce în ce punct al procesului de dezafectare ne aflăm noi acum? Au fost 5, uh, 10% sau 25% uh, din procesul de dezafectare deja încheiate sau nu? Ja, vielen Dank, bitte schön. Vă mulțumim, aveți cuvântul. Okay, it's da. E foarte greu să dăm o evaluare cantitativă sau să vă dăm cifre, însă așa în procentaje aș spune că vorbim despre 10 până la 15%. Mai important însă, în acest context, ar fi poate o abordare calitativă și în acest sens putem să vă spunem că ne găsim la sfârșitul începutului de proces, la sfârșitul primei etape. La sfârșitul acestui an se vor acorda licențele de dezafectare pentru unitățile 1 și 2. Asta se va întâmpla anul viitor cu unitățile 3 și 4. Deja la Cozlodui s-au făcut uh, o serie de dezafectări la holurile cu turbine 1 și 2, să știți, și deja diferențele se fac deja uh, resimțite, inclusiv la nivelul 3 uh, și 4. Dar cât privește licențele, o carte de comisie, vorba de zone uh, neradioactive și odată ce se intră în acest proces și licențele se obțin, atunci de-abia urmează etapa Uh, deci, care urmează. Există intervenții pe marginea acestui raport, pe marginea acestei deplasări. Cu siguranță tema aceasta ne va preocupa și pe viitor. În ceea ce privește Curtea de Conturi din Bulgaria, doamnă Gresle, vreau să vă anunț că am transmis o întrebare comisiei prin care practic cer comisiei să ia uh, poziție și să explice de asemenea în ce măsură propunerile de modificare a legislației bulgare uh, respectă legislația europeană. Cer Comisiei să analizeze anumite conflicte existente. Această întâmplare este, a, întrebare este necesară cu atât mai mult cu cât uh, temerile, îngrijorările noastre sunt uh, din ce în ce mai uh, importante, dar, um, din câte știu eu, suveranitatea primează aici și Bulgaria ar trebui să decide în ce măsură sau cum anume își modifică legea privind Curtea de Conturi. Dar vom vedea ce zice Comisia. Doamna Gresle, dacă alegătorii um, mă vor vota, am eu senzația că mă voi deplasa din nou în zonă. Regiunea este minunată, Dunărea are în zona respectivă vreo 100 de metri uh, lățime. Noi, uh, în Europa Centrală, nu mai avem astfel de fluvii. În orice caz, am încercat să lucrăm în detaliu să, să fim foarte atenți. Am uh, numărat uh, toate barele radioactive, am constatat lipsuri, am cerut și am obținut descoperirea uh, combustibilului lipsă. În orice caz, mi se pare încurajator faptul că, iată, am avut, sau fericit faptul că, iată, am avut posibilitatea de a mă deplasa în zonă la începutul procesului. Mă bucur că acest început al procesului se încheie. Aștept și finalul în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Acest punct de pe ordinea de zi a fost încheiat. Și acum trecem la alte discuții pe care însă le vom purta în după amiaza aceasta vom începe ședința de după amiază cu raportul privind Curtea de Conturi. Închei acum ședința și ne reîntâlnim la ora 15. Mulțumesc!